Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα στην Doamnelor și domnilor, următorul punct pe ordinea de zi este întrebarea orală adresată Comisiei cu privire la proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice. Începem cu Uh, cu dezbaterea. Doamna Bowles va prezenta întrebarea orală. Vă rog. Thank you. Um... Mulțumesc. Îmi e puțin greu, însă voi încerca să continui. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că a oferit Parlamentului timp pentru a-și exprima opinia cu privire la proiectul uh, tabloului de uh, bord. Regulamentul specifică faptul că Comisia va căuta um, uh, avizul comisiilor specializate din Parlamentul European înainte să adopte tabloul de bord. Această întrebare orală și moțiunea de rezoluție ce o însoțește este răspunsul la aceste consultări. După cum știți, Parlamentul a fost foarte implicat în acest uh, subiect, uh, având dezbateri active uh, în Parlament și cu Consiliul pentru a putea ajunge la uh, textul final pentru codecizie în cadrul uh, Uh, pachetul celor șase măsuri. Acest subiect este unul foarte sensibil, deci, pentru noi. Tabloul de vorb este uh, un instrument important pentru observarea uh, dezechilibrelor macroeconomice și uh, poate să uh, se bazeze pe uh, alte studii de profunzime. practic, insistăm pe anumiți indicatori, avem praguri pentru cazurile în care acestea se impun. În proiect însă acest indicator nu se regăsesc. Uh, nu întotdeauna este adecvat să avem și pragul de jos și pragul de sus, însă documentul de lucru nu explică motivul pentru care uh, nu se regăsesc ambele praguri în uh, majoritatea situațiilor și ar fi foarte bine dacă am primit niște explicații în acest sens. În ceea ce privește surplusurile de cont curente, bine, acestea s-au regăsit în declarația Comisiei. Se spunea că supravegherea macroeconomică acoperă statele care au um, Uh, surplusuri sau deficite de cont curent, uh, făcându-se uh, diferențe atunci când vine vorba despre urgența cu care se răspunde la anumite politici și la anumite situații. Evident, uh, Uniunea Europeană este uh, o economie uh, deschisă și acest lucru este foarte important. Prin urmare, trebuie să țintim un echilibru mai bun atunci când promovăm competitivitatea. De asemenea, s-a luat notă de faptul că documentul de lucru al Comisiei se referă la documentele din literatura economică de specialitate, însă nu se face trimitere exactă la aceste documente sau la metodologie, deși aceste lucruri ar trebui Uh, menționate. Risipa e uh, un aspect uh, care e adesea menționat, e important pentru noi și trebuie să vedem cum ar putea să facă comisia față efectelor de tip spillover în ceea ce privește acest tablou de bord. Până la sfârșitul lui 2012, uh, Comisia intenționează să vină cu un nou set de praguri uh, care vizează uh, indicatorii sectorului financiar. E clar că aici există o relație potențială între Comitetul pentru Risc Sistemic și indicatorii pe care acesta i-a stabilit. Cred că aspectele domestice și ele ar trebui luate în considerare pentru a putea fi incluse în acest tablou de bord. În ceea ce privește progresul activității, activităților, toate elementele care au fost menționate în articolul 4 încă nu au fost luate în considerare. Noi uh, ne dorim ca toate aceste, elemente să fie uh, incluse în interpretarea economică a tabloului de bord, mai ales în ceea ce privește ocuparea uh, forței de muncă, competitivitatea și rolul energiei. Iar acum, în manieră generală, cum intenționează Comisia să pună în aplicare tabloul de bord ca parte a uh, acordului uh, cu privire la corectarea și prevenirea ma- uh, dezechilibrilor macroeconomice și mai ales uh, cum intenționează Comisia să pună în aplicare evaluările statelor membre care uh, arată că există surplusul sau deficite majore de cont uh, curent uh, ca parte a sistemului uh, de raportare cu privire la mecanismul de alertă. Ce măsuri va lua Comisia pentru a se asigura că are uh, statistici uh, venite la timpul potrivit cu privire la uh, includerea de calitate a acestui tablou uh, de bord în toate uh, evaluările sale economice. Apoi, în ceea ce privește referințele din literatură și metodologie, aș dori să subliniez că o implementare transparentă a acestei, acestui nou instrument de politică este de importanță majoră pe durata întregii proceduri. Prin urmare, din această perspectivă, solicit ca Comisia să prezinte orice actualizare sau raport cu privire privire la aceste instrument Parlamentului și uh, Consiliului și asta pe picior de egalitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Comisiei, domnul Oliren. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați deputați, legislația pentru guvernanță economică, așa numitul pachet pentru șase cu șase măsuri, a intrat în vigoare ieri. E bine, acum trebuie să intensificăm implementarea în domeniul fiscal. Uh, munca uh, înregistrează progrese. În partea macroeconomică trebuie să progresăm de asemenea. De aceea salut proiectul dumneavoastră de rezoluție cu privire la uh, proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice, precum și întrebarea dumneavoastră orală, care de fapt conține nouă întrebări uh, la care voi încerca să răspund în cele două minute și șapte secunde ce îmi uh, rămân. Comisia a primit deja uh, poziția Consiliului în noiembrie și uh, din partea Consiliului cu privire la riscuri sistemice, putem acum așadar să trecem la proiectarea acestui tablou de bord uh, în res cu respectarea principiilor democratice. Tabloul de bord va, deveni, va fi parte din uh, mecanismul de alertă care va intra în vigoare, va apărea în ianuarie. Apoi va fi discutat în ianuarie-februarie având în vedere, după aceste discuții, Comisia va lansa uh, consultările cu state membre, uh, revizui, uh, revizuirile aprofundate. Acestea vor, se vor analiza, se vor, vor aborda dezechilibrele macroeconomice. Dați-mi voie să subliniez diferența esențială între supravegherea fiscală și macroeconomică, respectiv între uh, Uh, procedura de deficit fiscal uh, excesiv și uh, procedura de dezechilibru macroeconomic. Ei bine, amândouă pot fi prevenite, dar dimensiunea macroeconomică este mult mai ușor de prevăzut. Am văzut în cazul Irlandei sau al Spaniei acest lucru. Ambele aveau finanțe publice solide înaintea crizei, dar în momentul în care uh, criza a lovit cu forță maximă, dezechilibrele macroeconomice au dus la o criză fiscală gravă, care apoi a dus la o recesiune în economia reală și la o creștere a șomajului cu consecințe sociale și umane foarte grave. În plus, uh, supravegherea fiscală este de ordin numeric uh, cuantificabilă, însă supravegherea macroeconomică este de, mai degrabă de natură calitativă. Asta înseamnă că atunci când propunem unei, unui stat membru un studiu aprofundat, asta nu înseamnă că se va confrunta cu o criză iminentă, ci înseamnă că în aceste uh, țări există un risc de uh, dezechilibru care ar trebui, dacă este confirmat, să fie uh, combătut. Este vorba, se, cu, este cuprins și un uh, sistem de alertă timpurie și se pune accentul pe acțiuni preventive pentru a corecta aceste dezechilibre. Cu aceasta ajung la celelalte părți ale întrebării orale și anume aplicarea egală în toate statele membre. Evaluarea balanței de cont curent a statelor membre este un element esențial din uh, analiza economică a raportului uh, privind mecanismul de alertă. Iar aici uh, Comisia susține declarația Parlamentului din 28 septembrie care spunea că supravegherea macroeconomică se referă la țările cu deficit sau surplus bugetar excesiv dar uh, se referă și la uh, răspunsul uh, necesar. Domnule președinte, stimați deputați, pentru a ajunge la o concluzie, dați-mi voie să vă spun că toate cele 27 de state membre vor fi supuse supravegherii. Toate statele membre vor beneficia de pe urma rezultatelor și uh, Uh, Uniunea Europeană în general, în, întregimea ei, va, uh, va beneficia de aceste rezultate și Regatul Unit va participa la această muncă și noi vom încerca să implicăm fiecare stat membru. Regulamentul se aplică tuturor și vom continua să uh, lucrăm în beneficiul fiecărui stat membru și al Uniunii Europene în întregimea ei chiar dacă acest lucru este uneori uitat în timpul dezbaterilor intense. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule comisar. Doamnelor și domnilor, acum vor interveni vorbitorii în numele grupurilor politice. Am să vă rog să respectați timpul de vorbire, pentru că avem voturi astăzi și mai trebuie să acordăm și premiul Zaharov și vă voi întrerupe dacă vă depășiți timpul. Domnul Dorfman, în numele PP, două minute. Doamnă președinte, stimați colegi, aici, în for, am luptat mult pentru pachetul uh, de șase măsuri care a intrat ieri în vigoare. Uh, avem acum un set de măsuri pentru a combate și pentru a recunoaște uh, evoluțiile uh, greșite în statele membre. În Parlament, uh, tabloul de bord a fost în centrul discuției și Parlamentul s-a decis să prevadă în textul legislativ numai principii și să, să dea sarcina comisiei să proiecteze acest tablou de bord. Iar comisia are acum această sarcină și cred că parametrii uh, sunt un bun mod de a atinge obiectivul dorit. Am discutat despre abordarea simetrică a pachetului de șase măsuri, însă eu cred că o astfel de abordare simetrică pornește și de la ideea nu neapărat corectă că Uniunea Europeană este o piață închisă și bilaterală. Dacă cineva exportă prea mult, asta înseamnă automat că cineva exportă prea puțin? E bine, eu nu cred. Există state membre care au dificultăți și nu se poate justifica uh, problema unui stat prin succesul altui stat. Drept urmare, nu este o problemă conform acestei logici, nu ar fi nicio problemă dacă cineva nu-și face temele bugetare atât timp cât nici ceilalți nu și le fac. Este greșit. Avem nevoie de timp pentru noi indicatori, iar pragurile se vor modifica de asemenea cu noile evoluții economice. De aceea Parlamentul a prevăzut să supravegheze evoluțiile și să le evalueze și facem acest lucru prin această, acest tip de întrebări. Baza de pornire pentru noi uh, la PPE este propunerea Comisiei și ni se pare una utilă. Suntem convinși că putem să uh, urmăm uh, calea de, propusă de dumneavoastră. Președinta întrerupe în numele socialiștilor și democraților, doamna Podimata, două minute. Mulțumesc! Domnule vicepreședinte al Comisiei, în Financial Times de ieri uh, am găsit un articol foarte interesant care explica de ce uh, acordul de la ultimul summit va fi un eșec. Și cred că Parlamentul European și mai ales grupul nostru a fost de mai mult timp preocupat de aceste lucruri. Se spune că este este vorba de o abordare unilaterală și neproductivă. Se solicită un anumit timp de comportament, dar există care este însă legat de mari dezechilibre. Se dă exemplul Germaniei. În ultimul an au existat totuși 5,7% din PIB a fost, uh, această cifră a uh, depășit chiar China, iar acordul aici va fi un eșec, pentru că nu se explică cum uh, va fi distribuit surplusul acesta de 5,7%. Și, bineînțeles, măsurile nu trebuie să, fie, să se limiteze la măsuri de disciplină bugetară. Cred, domnule vicepreședinte, că această abordare a dezechilibrelor macroeconomice nu este numai un acord dezechilibrat, ci trebuie să abordăm Uniunea fiscală care a fost exclusă aici. Comisia Europeană în ceea ce privește statele cu surplusuri, dar și cele care au deficite, a spus că vor exista diferite uh, criterii. Președinta întrerupe, timpul dumneavoastră a expirat, am spus deja asta, spune doamna președinte. Domnul Haglund are cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnul comisar a exprimat foarte bine de ce avem nevoie de eh, supravegherea macroeconomică. Criza a arătat că aceste dezechilibre pot eh, pune în pericol eh, economia europeană chiar dacă avea finanțe publice solide. Cred de asemenea că ne-am descurcat foarte bine în acest Parlament uh, gândindu-ne și activând în acest domeniu al supravegherii macroeconomice și am ajuns la rezultate bune. Și acum se pune problema punerii în aplicare acestui rezultat. Eu personal sunt convins că și grupul meu susține activitatea comisiei uh, și propunerea inițială prezentată, deci cred că este important să notăm că este un punct de plecare al supravegherii macroeconomice tabloul de bord poate că are un uh, rol prea mare în procesul total. Trebuie să ne, uh, ne aducem aminte că tabloul de bord este un mecanism de avertizare uh, și trebuie apoi să vedem dacă există o problemă și cum trebuie rezolvată. Și încă un lucru care mai trebuie spus, și anume că nu Comisia este cea care trebuie să-și asume răspunderea acestui proces. Comisia dorește să-și să și-l uh, aloce, dar statele membre sunt cele care se fac față mm, dezechilibrelor macroeconomice iar procesul acesta trebuie să se afle în mâna statelor membre. Numai în felul acesta procesul acesta poate să funcționeze. Trebuie să subliniem clar acest lucru. Și în cele din urmă vreau să mai spun ceva. Trebuie să fim mulțumiți că acest pachet legislativ de șase măsuri care a intrat în vigoare în această săptămână este un pas important pentru rezolvarea crizei. Ne mulțumește cu toții acest lucru și ne mulțumește și faptul că Comisia și-a asumat acest lucru foarte uh, bine. Vă mulțumesc pentru că v-ați respectat timpul. Domnul Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În afaceri, în politică, ca și în viață, încrederea este temeiul tuturor lucrurilor. Ori această încredere, cred eu, uh, ați trădat dumneavoastră și direcția dumneavoastră ați dat o la trei aspecte. Mai întâi, am avut încredere spunând că Parlamentul renunță la dreptul său de a codecide asupra indicatorilor și astfel uh, am avut încredere în dumneavoastră pe baza unei foi de parcurs. Și unul dintre elementele acestei foi de parcurs era uh, consultarea uh, Parlamentului. Uh, dar uh, Până la urmă, Comisia a colaborat cu Consiliul și după ce uh, și-au produs uh, copilul împreună, nici măcar nu vreau să știu cum, uh, ne-au întrebat dacă suntem mulțumiți de asta sau nu. Nu așa trebuie să fim consultați. Și aici, sincer, cred că v-ați ales partenerul și cred că ați greșit când vi l-ați ales așa. Apoi, țările cu surplus și cu deficite. Bine, acest lucru nu este aceeași mâncare de pește. Evident că nu este. Sunt unele state care nu sunt uh, uh niciodată uh, uh, sancționate, chiar dacă au surplusuri. Asta înseamnă că surplusul excesiv nu este periculos, dar de fapt acesta este la fel de periculos ca și deficitul excesiv, pentru că și e clar că aceste fenomene trebuie combătute în aceeași uh, măsură. Există uh, aici uh, o obsesie că singurul factor care împiedică competitivitatea întreprinderilor din Europa uh, e cel al salariilor. Prin urmare, trebuie să atacăm salariile. Europa nu va fi niciodată China, niciodată nu vom fi campionii salariilor uh, proaste și nici nu trebuie să încercăm. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Clute. Aveți cuvântul în numele GUE. <clears throat> Începând de ieri, a intrat în vigoare noul sistem de supraveghere uh, cu privire la uh, dezechilibrele macro macroeconomice. Care sunt evoluțiile pe care Comisia le consideră periculoase? o creștere a costurilor privind salariile uh, este de 3%, este o problemă, însă nu este prevăzut un uh, prag pentru uh, scăderea salariilor. Ieftin nu înseamnă bun, nu înseamnă să... Trebuie să avem investiții în sănătate, educație, eficiență energetică. Putem să muncim cât vrem, dar fără investiții în aceste domenii nu vom avea creștere economică. Apoi, în ceea ce privește tabloul de bord, uh, Uh, pierderea uh, cotei de piață trebuie ar urma să fie uh, sancționată, dar este inevitabilă având în vedere comerțul global. Noi suntem de părere că uh, Comisia ar trebui să uh, retragă acest tablou de bord și să îl revizuiască. Vă mulțumesc, spune președinta. Domnul Morganti, un minut. președinte, onorevoli colegi. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Stimați colegi, discutăm despre reguli astăzi care se pot schimba foarte repede după ultimul acord care implică Franța și mai ales Germania. Trebuie să analizăm pactul de creștere și stabilitate. A fost redactat acum foarte mult timp, în 1997, și acordul acesta a fost revizuit în momentul în care Franța și Germania au dorit să facă pași înainte cu anumite mecanisme. Cred că dacă trebuie să existe reguli corecte, ele trebuie să fie aplicate tuturor și să implice pe toată lumea și toată lumea să beneficieze de același tratament, inclusiv cele două țări care ne spun astăzi ce trebuie să facem. Cred că toată lumea e la fel de demnă, regulile trebuie să se aplice tuturor. Mulțumesc foarte mult!

Are acum cuvântul doamna Figueredo. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Odată cu intrarea în vigoare a acestui pachet de guvernanță economică, ideea este să continuăm integrarea capitalistă cu rezultatele pe care le cunoaștem cu toții Uh, creșterea șomajului, creșterea sărăciei, inegalități sociale mult mai mari. Ce se întâmplă în acest proces astăzi arată foarte clar că ne așteaptă o exploatare mai mare a lucrătorilor, reduceri de salarii, reduceri de ajutoare, de beneficii pentru a ușura uh, acumularea capitalului și crearea de inegalități sociale. Dar mai mult decât atât subminăm interesele țărilor cu o economie mai slabă, pentru că le punem obstacole, pentru că le supunem unor penalități care por să înrăutățească situația actuală. Este inacceptabil, este un amestec inacceptabil care arată disprețul pentru principiile de bază ale democrației, ceea ce este foarte clar din această dezbatere. Lobermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt împotriva uh, supunerii surplusurilor la, o, la, această, uh, la aceste sancțiuni. Este pervers să uh, uh, tratăm surplusurile ca și deficitele. Nu putem să planificăm economia ca Uniunea Sovietică. Fără aceste surplusuri, Uniunea Europeană s-ar fi prăbușit mai de mult. Trebuie să avem o zonă în care moneda este puternică Trebuie să avem așadar zone diferite. Germania, Austria, uh, Olanda, uh, Fran- Franța, celelalte uh, zone trebuie să poată avea o monedă mai slabă. Vă mulțumesc, domnul Pendergast, un minut. Doamna, mă scuzați. Nu pot decât să uh, sper uh, că natura nedurabilă a căii pe care am ales-o nu va acționa în detrimentul Uniunii Europene. Uh, nu se ia în considerare faptul că statele de la periferie uh, o să se confrunte cu o scădere a salariilor și că nu vor putea obține uh, credite ca și statele din uh, centru. Problemele noastre nu au soluții ușoare, însă noi, la marginea zonei euro, a trebuit să suportăm foarte multe Uh, din cauza acestor uh, tipuri de măsuri fiscale, precum pactul de creștere și stabilitate sau pachetul celor șase măsuri, unde este partea solidară a acestor uh, înțelegeri. Până la urmă, ratele dobânzilor sunt doar puțin mai scăzute decât cele pretinse de speculanți și cei care ne extorchează. Mulțumesc, doamnă. Mulțumim, domnul Pașca súčasťou procedúry a prevencie. pentru a discuta despre acest subiect, am uh, introdus un mecanism pentru mărfuri, astfel încât țările care au un deficit sau un excedent să poată soluționa situația. Pentru a reuși să gestionăm aceste dezechilibre, se introduce un scoreboard, un uh, tablou de uh, punctaj, pe baza căruia să iau deciziile. Există un raport de evaluare care stă la baza deciziilor și sunt foarte importante. Trebuie să ne asigurăm că informațiile sunt cu adevărat obiective și că sunt corecte. Trebuie să prelevăm astfel datele încât ele să se regăsească în aceste tabele de punctaj și să nu poată fi influențate în mod creativ. Comisia trebuie să dea informații corecte și să aibă la dispoziție date bune, astfel încât să poată lea, lua decizii corecte. Mr. Commissioner, you have the floor. Dear colleagues, could you take... Domnule comisar, aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Uh, thank you for... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru această dezbatere foarte cuprinzătoare și pentru sub, susținerea pe care ați acordat-o regulamentului și acțiunilor Comisiei. În ceea ce privește întrebarea doamnei președinte Sharon Bowles în legătură cu documentația care stă în spatele acestei tabele de marcaj, Comisia lucrează acum la un document de context care va explica motivele economice pentru alegerea indicatorilor, inclusiv documentația economică relevantă și uh, definirea pragurilor. Pot să mă angajez că Comisia și Direcția Generală ECFIN vă va furniza aceste documente care privesc motiv, motivația economică. Doamna Podimata a făcut referire la anumite publicații britanice de natură financiară, însă îmi aduc aminte că în aceeași publicație zona euro a fost descrisă nu ca o economie deschisă. Mi se pare că unii comentatori sunt de părere că zona euro este o mare economie închisă. Este vorba de o economie deschisă care împărtășește o mare parte din PIB cu restul lumii lucru care are implicații, în mod, implicații foarte clare pentru mecanismele noastre analitice în ceea ce privește dezechilibrele economice. Legislația consfințește abordarea unei simetrii inteligente prin care supravegherea acoperă atât deficitele cât și surplusurile însă se sublinează că este urgent să rezolvăm marile deficite și că răspunsurile politice trebuie să fie diferențiate. Fac aici referire la un raport care la articolul 3.2 spune că evaluarea statelor membre care dau dovadă de deficite, de cont curent, poate să difere de evaluarea făcută statelor care arată surplusuri. Cred că zgomotul de fundal îmi indică că este timpul să încheiem această dezbatere în ceea ce privește problemele macroeconomice. Așadar, vom continua acest dialog în Comisia Afaceri Economice în curând. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule comisar. Stimați colegi, am primit o propunere de rezoluție pen- pentru această dezbatere. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc mâine la ora 11.30.